și urez bun venit uh, reprezentantul Comisiei Europene și reprezentantului Consiliului. Este prezentă doamna ministru pentru afaceri europene a Suediei. Doamnelor și domnilor, în primul rând, aș dori să adoptăm ordinea de zi, procesul verbal al uh, reuniunii de ieri. Dacă cineva are vreo observație de făcut privind uh, procesul verbal uh, al reuniunii de ieri, se pare că nu este cazul, așa încât sunt considerate aceste texte ca fiind adoptate. Acum domnul Schulz vrea să ia cuvântul, vă rog. Domnule președinte, nu am de făcut observații în legătură cu procesul verbal al ședinței de ieri, ci în legătură cu un incident din ședința care a avut loc astăzi înainte de masă. Colega mea, Kinga Gânț, care este deputată din grupul meu politic și fost ministru de externe al Ungariei, astăzi în uh, dezbatere a fost atacată de Cristina Movai din partea partidului fascist. A fost jignită în mod impardonabil doamna Gânț în calitate de fostă ministru al externe uh, s-a angajat pentru uh, echilibru între țările noastre, iar jignirea din partea unei uh, doamne parlamentar din, care face parte dintr-un partid uh, fascist uh, o resping cu hotărâre. Mulțumesc domnului Schulz pentru această declarație. Și doamna Gânț, la rândul său, a cerut cuvântul din motive personale pentru a face o declarație personală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate. Îmi pare foarte rău că se ajunge la acest schimb de replici în acest parlament pe această temă. Și eu aș dori să reacționez uh, foarte pe scurt la partidul care uh, este reprezentat de uh, colega Morvai. Acest partid a înființat o formațiune paramilitară care înspăinând diferite categorii de populații în țara noastră, de la homosexual, rom până la tot felul de alte minorități Um, în uh, iulie uh, această persoană a purtat aici, în această clăzdire, uh, uniforma acestei formațiuni paramilitare. Este o formațiune și un partid care este homofob, antisemit, împotriva țiganilor, romilor orientat și în 2006, când au Uh, când acești uh, pe atunci demonstranți violenți au, uh, au distrus proprietatea publică, au dat foc Parlamentului, au repetat acele acte de violență în octombrie trecut, au tulburat um, festivitățile prejuite de Ziua Națională a Ungariei. Într-adevăr, Uh, poliția, forțele de ordine nu au fost uh, pregătite atunci pentru aceste uh, evenimente. Ulterior a fost înființată o comisie de anchetă, chiar și o pagină web care și au urmat multe procese în justiția ungară. Ce aș vrea să spun cu toate aceste lucruri și ce vreau să-i spun doamnei uh, uh, Cristina Morvai? Dacă dânsa uh, consideră că institu- sistemul instituțional al țării sale este unul de tip dictatorial, atunci să ține cont de faptul că dacă Ungaria nu ar fi o democrație, atunci nici dânsa nu ar putea să ia cuvântul în acest parlament. Sper, sincer, că această dezbatere nu va continua și că aici tema s-a încheiat. Mulțumesc. Dziękuję pani za wypowiedź. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Gânț. Acum, permiteți-mi să dau cuvântul domnului Bolțo, după care vom încheia uh, declarațiile de ordin personal. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, conform regulamentului pot să pun o întrebare domnului Schulz în 30 de secunde. Domnule Schulz, de unde vă luați dumneavoastră curajul ca în uh, Uh, baza unor afirmații ale unor colegi de-a dumneavoastră să numiți partid fascist un partid care nu uh, este de acord cu principala, uh, principalul curent din țara sa. Partidul nostru are 430 de mii de membri. Vă rog frumos, domnule Schulz, să vă gândiți mai bine ce spuneți atunci când faceți afirmații de tip partid fascist. Mulțumesc. Povieci na tym kończymy. Mulțumesc și cu aceasta uh, s-a încheiat uh, seria intervențiilor în nume personal. Aș dori să vă informez că împreună cu președintele în exercițiu al Consiliului voi semna 22 de acte legislative adoptate în codecizie în ar- temeiul articolului 74 din regulamentul de in- uh, intern al Parlamentului. Miercuri, Uh, uh, va fi adoptat și semnat uh, textul privind serviciile financiare împreună cu alte